Domnul președinte, dragi colegi, nu vom începe imediat, deoarece îl așteptăm pe președinte. Dumnealui va veni să facă un anunț tragic, din păcate va veni imediat. Mulțumesc pentru răbdare.